Bon, chers collègues, s'il vous plaît. Alors d'abord, je voudrais vous dire que mai întâi, spune domnul președinte, vreau să vă urez tuturor, deci suntem deja pe 21 ianuarie, un an cu cât mai fericit în 2015, și vreau să vă spun că această reuniune este difuzată în direct pe site-ul nostru internet, cu excepția punctelor, bineînțeles, care sunt abordate cu ușile închise. Vreau să vă informez că punctul 7 va fi abordat după punctul 8 și de asemenea punctul 11 va fi discutat după punctul 15. În plus, dacă nu aveți obiecții, vă propun să adoptăm ordinea de zi cu aceste mici observații pe care tocmai le-am făcut. Aveți vreo obiecție? Toată lumea este de acord? Vă mulțumesc. Trecem acum la următorul punct. Și aici am o comunicare importantă pentru dumneavoastră, foarte importantă. În această seară organizăm un cocktail de la orele 18.30 în salonul membrilor și toată lumea este invitată. Domnule Finci, o să vedeți, nu facem nebunii, nu ne scăldăm în șampanie, nu vom fi cheltuit prea mulți bani, vă garantez. Nu, e doar o glumă. Glumesc. Domnule președinte, Am să uh, iau cota parte din ce îmi revine la acest cocktail. Procesul verbal al reuniunii de pe 3-4 decembrie, aveți observații, doriți să faceți modificări, nu? Atunci consider că a fost adoptat. Mulțumesc, dragi colegi. Trecem imediat la voturi. Mai întâi vom vota raportul domnului Mato. În ce privește Comisia Generală de Pescuit pentru Marea Mediterană? Cine nu are cartela de vot? Cine nu are cartela de vot? Dar nu e complicat, e un vot unic. Să deschis votul. Le vot e fermé. Donc on va recommencer. Éteins, éteins tout. Reluăm, spune președintele. Éteins tout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 ceux pour qui ça ne marche pas. Cine are problemă cu votul, cu consola, să-mi spună. Își pense că nu mai am dreptul să votez. Mi s-a anulat dreptul de vot, spune președintele. O, dar nu vina mea că nu funcționează consolele, spune președintele. Écoutez, oh, arrête, arrête tout, éteins tout, éteins tout. Mm-hmm. Mes chers collègues, mais non, mais vous n'allez pas faire le tour de la salle. Non, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Asseyez-vous à vos places. Eh mais on s'en fout. Je vais vous expliquer pourquoi. On va pas, on va pas y passer l'après-midi. Avem două voturi, vă rog frumos, nu o să petrecem o întreagă după amiază. Deci dacă sunteți de acord, eu deschid votul și dumneavoastră ridicați mâna. Cine nu are cartele sau nu funcționează consola, ridică mâna. S-a deschis votul. S-a închis votul. Unanimitate, 20 pentru, pentru că 18 plus 2. Vă mulțumesc, stimați colegi. On y va, mais je ne vois pas là, moi. Il est où 17, vous, avez dit, vous avez dit que c'était la unanimité. Mais... Ați spus că era unanimitate, dar de fapt eh, erau trei voturi împotrivă. I se atrage atenția președintelui. Non, excusez-moi, excusez-moi. Autant pour moi, j'ai pas observé le résultat, j'aurais dû le voir. Il y a trois. Da, îmi cer scuze, domnule președinte, într-adevăr existau trei voturi împotrivă, îmi cer scuze. Dar nu e nimic a fost adoptat cu mare majoritate. Donc, nous allons donc passer euh, au vote. Trecem la votul asupra raportului doamnei Narica Nicolae în ce privește propunerea de decizie a Consiliului în ce privește un acord de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană și Republica Senegal și protocolul de punere în aplicare. Vă reamintesc că acest raport a fost prezentat pe 3 decembrie și termenul de depunere a amendamentelor uh, a expirat. Supun la vot. Amendamentul numărul 1. S-a deschis votul. Le vot est fermé. S-a închis Ça donne combien 19 pour. 19 voturi pentru, 1 împotrivă. Foarte bine. Amendamentul numărul 2. S-a deschis votul. Le vot e fermé. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul numărul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Votul final. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 19 voturi pentru, 3 împotrivă. Merci, mes chers collègues. Donc nous en avons terminé. Vă mulțumesc. Am terminat cu aceste voturi care ar fi putut să fie mai complicate, din fericire nu. Nous allons passer au point suivant de l'ordre du jour. Vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care privește acordul pentru crearea Comisie, pentru crearea Comisiei Generale de Pescuit pentru Marea Mediterană. Raportorul este domnul Mato Adrover, pentru că știți că acest raport a fost atribuit PP-ului. Am început cu prezentarea din partea Comisiei pe 5 noiembrie și am avut un prim schimb de uh, vederi pe 4 decembrie. Astăzi vom fixa termenul pentru depunerea amendamentelor și da imediat cuvântul lui Gabriel Mato în calitate de raportor. Gabriel, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid, pentru că eu nu pot decât să aprob uh, aceste modificări. Știți că cei de la FAO ne-au uh, furnizat toate informațiile. E pur și simplu o actualizare a unei convenții pentru crearea Comisiei Generale de Pescuit din Marea Mediterană în urma acordului adoptat în mai 2013. De fapt, revizuim structura acestei comisii pentru ca aceasta să uh, corespundă um, evoluțiilor de pe teren și realităților regionale. Și, de asemenea, trebuie să reprecizăm obiectivele convenției, vor exista acum obiective pentru durabilitatea socială, economică, de mediu, a resurselor haleutice, introducerea unor definiții pentru anumiți termeni care ne permit să interpretăm mai bine convenția și avem și definiția uh, funcțiilor pe care le va îndeplini această comisie în următorii ani. Ei trebuie să gestioneze uh, uh, pescuitul prin planuri plurianuale comune de pescuit, prin stabilirea unor zone în care pescuitul este restrâns sau interzis. Avem nevoie de această actualizare pentru aplicarea politicii comune de pescuit și pentru um, aplicarea politicilor durabile, pentru a prezerva ecosistemele, pentru a lupta împotriva pescuitului um, ilegal și neregistrat și pentru a lupta împotriva debarcărilor. Există, e adevărat, anumite state membre care uh, nu acționează conform uh, convenției și acest lucru trebuie denunțat. Oricum, eu vă propun să votăm pentru și să sprijinim aceste uh, modificări. Și vă stau la dispoziție pentru întrebări. La precipitation de vot, un peu compliqué. Am aici o serie de propuneri destul de complicate și ar fi trebuit în mod normal să fi dat cuvântul colegului nostru Niriada, pentru că există imperative colegii noastre, uh, pentru că va trebui să plece așa încât ar fi vrut să prezinte raportul mai devreme. Deci dacă și noastră de acord, iată ce vă propun, și anume, hai să facem o pauză, adică să ne oprim uh, de la propunerea, din discuția propunerii lui Gabriel. Poate cine știe, nu e nicio intervenție, nu pe acest subiect. Mai bine terminăm subiectul definitiv dacă nu vrem să ia cuvânt. Are cineva ceva de spus? Nu. Nu, nici raportorii din umbră, nici colegii. Adevărul că e și simplu. E bine? Sunt de acord? Bun. Pe atunci, logic ar fi să dau cuvântul uh, reprezentantului comisiei. Nu, nici reprezentantului comisiei. E vreun reprezentant al comisiei? Nu avem. Minunat. Păi da, da. Comisia e de acord, nu are nimic împotrivă, foarte bine. Ar fi trebuit acum să dau cuvântul uh, lui Gabriel Mato, dar nu pot să-i dau pentru că e de acord cu toată lumea și noi toți cu el. De aceea eu vă mulțumesc și vă anunț că termenul de depunere a amendamentelor este fixat pe 25 uh, ianuarie 2015 și deci are cuvânta, uh, cuvântul colega noastră, doamna Eliad. Cărmagă, Um, I'm going to be very brief. Voi fi foarte concisă și nu am de gând uh, să mă lungesc foarte tare pentru că trebuie să avionul spre Irlanda, mă așteaptă alte obligații acolo. În orice caz, mă bucur că s-a finalizat acest dosar. Știu că au fost probleme în ultimul mandat, așadar mă bucur foarte tare să văd că s-au făcut progrese și cred că au dreptul uh, uh, și uh, la tratamente echitabile și cred că acest lucru îi va încuraja foarte tare. Not only combat the decline. Torii au dreptul. Uh, în orice caz, ideea este să încercăm să revitalizăm, să le întinerim comitetele rurale. În orice caz, uh, aștept cu mare plăcere viitoarele studii din partea Comisiei și studiilor de impact ca să vedem fix uh, cam, cam ce efecte produce acest, um, această abordare. Știu că nu există soluții panaceu, mai ales pentru concedierile care au loc. În orice caz, uh, salut ideea unor micro-întreprinderi și sper că acest lucru va permite, va da un impuls necesar sectorului maritim și mai mult ca sigur că nu e ultima oară când discutăm despre condițiile de muncă din acest sector, în orice caz data viitoare. Sper să pot să mă exprim în limba irlandeză, limba mea maternă și sper că nu aveți nimic de adăugat pentru că în acest moment chiar trebuie să o zbughez pe ușă. Est-ce que... Non mais on est d'accord. Uh, oricum sunt de acord cu raportul pe care l-ai făcut. În orice caz, uh, aș întreba raportorii din umbră dacă au ceva de zis. Aveți ceva de zis? Dacă aveți, vă rog. Doamna Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Da, în numele Partidului Popular aș fi vrut să știu, să spun din capul locului că sunt pe deplin de acord cu raportul pe care l-a prezentat doamna raportor. Uh, felicitări pentru că acest raport merge într-o direcție bună din punctul nostru de vedere și uh, în orice caz, ce să vă zic, uh, ne-am dorit ca și navigatorii, deci cei care lucrează în largul mării să aibă aceeași drepturi ca cei care lucrează pe uscat, la țărmă și important este ca situația să se uniformizeze în toate țările. Mie mi se pare că propunerea e foarte bună și în egală măsură să creăm locuri de muncă pentru tineri, la fel mi se pare foarte important, însă aș avea dubii și poate cine știe aici am avea ceva de discutat ar fi momentul în care doamna raportor vorbește despre garantarea salariilor și pensiilor și um, fără îndoială că noi suntem de acord uh, cu abordarea în sine, cu sensul acelei prevederi, însă acum nu știu în ce măsură, nu știu, e de competența statelor membre acest lucru, poate că cine știe uh, Uh, s-a recomandat statelor membre să garanteze niște salarii, niște pensii, se cred că acest lucru poate fi discutat și ce aș mai spune în plus, uh, spune că este firesc, este evident că cei care activează în larg, lucrează în larg, trebuie să se bucure de aceeași protecție ca și cei care lucrează la țări, cum ar veni pe, uscat și în același timp în Comisia Emplă, chiar astăzi, acum o oră, nu mai mult, ministru din Letonia pe probleme sociale, pe chestiuni sociale, s-a referit la acest uh, subiect și uh, în același timp era și el foarte fericit că se ajunge la acest acord. Important este dacă toată lumea să fie de acord și într-adevăr ca să nu se mai întâmple, să nu mai pățim cum am pățit data trecută și mai mult nu mai spun. Mulțumesc. Merci, Veronica. Mulțumesc, Veronica. Doamna Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule raportor, pentru raportul pe care l-a scris și, așa cum uh, am spus și în prima valoare de cuvânt, în momentul în care am prezentat această inițiativă, vreau să vă spun că există anumite sectoare și anumite realități care pur și simplu uh, trebuie să fie incluse în aceste amendamente și vreau să vă spun că eu uh, una Uh, apreciez foarte tare orice poate merge în direcția instruirii și protejării persoanelor care activează în larg, însă există persoane care pur și simplu nu pot, există, nu, nu se pot garanta peste tot condițiile care sunt cerute acolo și de aceea cred că ar trebui să punem lucrurile în perspectivă, să analizăm cu mare grijă și cred că ideea este să încercăm să discutăm și să uh, soluționăm problema prin amendamente. Mulțumesc, doamna Isabel Toma. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc uh, să mă exprim foarte repede, foarte concis. Propunerile am trimis în scris. În orice caz, aș fi vrut să spun că, bineînțeles că poziția mea merge cam în acest sens ca cea a doamnei raportor și sunt bucuroasă să, costa că în sfârșit se pot armoniza drepturile celor care lucrează pe uscat de cei care lucrează pe mare. Mi se pare important acest lucru și uh, aș mai face o, preze- o precizare, pardon, referitor la instruirea uh, personalului, pentru că, într-adevăr, este o excepție în măsura în care uh, da, am constatat că atât marinarii, marinarii în general, poate mai puțin pescarii, uh, se bucură de o armonizare a unui plafon minim de referință în ceea ce privește bugetul pentru instruire. Totuși nu e valabil acest lucru în cazul pescarilor, deci la pescari există pur și simplu o, un acord internațional, Organizația Internațională a Muncii și cred că mai e uh, cale lungă, mai ales că în ceea ce privește uh, instruirea avem o serie de aspecte care favorizează siguranța pe mare și o serie de aspecte care favorizează cunoașterea speciilor de pești, uh, protecția mediului și așa mai departe, ce o grămadă de lucruri care înseamnă că mai este mult de muncă până la armonizare. Eu vă spun ce am descoperit eu recent și anume că în anumite state membre Existau licee cu profil maritim, uh, studii aprofundate, alte țări deloc. Uh, în orice caz, cum spuneam, mai este cale lungă. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă Toma. Nu mai sunt alți colegi care să vrea să ia cuvântul, motiv pentru care stau direct cuvântul comisiei, care, bineînțeles că o să fie foarte expeditivă pe acest dosar. Da, foarte concis, ca să prindeți avionul. Deci doresc să mulțumesc doamnei raportor pentru avizul prezentat. Sper că o să registrăm progrese uh, în ceea ce privește condiții de lucru pentru navigatori. Da, siguranța e importantă, în la fel și pentru pescari și pentru navigatori deopotrivă. În orice caz, problema este că nu aici, propunem să discutăm acest lucru. Există însă alte inițiative și mai există și alte reglementări în acest sens și da, într-adevăr, la capitolul politici sociale pot să vă spun că acolo Comisia nu are niciun fel de um, competențe, dar aștept uh, alte discuții pe viitor în cadrul aceeași comisie. Vă mulțumesc. Superb! Bun. Mai ceva de zis? Nu. Atunci, dacă nu, uh, nu mai prinde avionul, mulțumim. Le délai des amendements Termenul de depunere a amendamentelor este 23 ianuarie anul acesta, adică pe mine. Iartă-mă, Lien, pentru ce pentru ce nu mai devreme. Donc, euh... Așadar, trecem mai departe la un subiect absolut pasionat. E vorba de descărcarea bugetară a Uniunii Europene pe anul 2013 și raportorul sunt eu însumi. Acest raport, acest aviz mi-a fost uh, încredințat în calitatea reuniunii coordonatorului din 6 octombrie 2014. În cadrul ședinței din 14 decembrie am ascultat prezentarea comisiei referitoare la execuția liniei bugetare pentru politica de pescuit pe anul 2013 și am purtat un schimb de opinii pentru, pe marginea acestei prezentări. Azi o să vă prezint proiectul de aviz în primul rând, care sunt condițiile generale sau observația, caracter general. În fiecare an, Digi Mare pregătește un raport anual de activitate. Este uh, cea care inițiază acest tip de uh, raport și cere toate înscrisurile contabile pentru a evalua cheltuielile. Curtea de conturi se asigură că procesele contabile funcționează bine și că înscrisurile contabile sunt corecte și complete. Curtea de conturi a publicat acest raport anual în legătură cu descărcarea bugetului pe 2013, în data de 24 noiembrie 2014, și având în vedere valorile pentru 2013, descărcarea, ceea ce privește bugetul total pentru exercițiul financiar 2013, încasările nu au greșeli semnificative, dar în ceea ce privește bugetul cheltuielilor, marja de eroare se ridică la 4,7%, ceea ce până la urmă duce la o părere negativă în legătură cu caracterul periodic al cheltuielor. Pentru cheltuielile pe 2013, pe, pentru pescuit, care adică pe noi ne interesează, Curtea de Conturi este de plată că plățile pe 2013 sunt afectate de o marjă semnificativă de eroare. Marja de eroare, care măsoară nivelul de nereguli pentru plățile pe 2013, este 6,7% oricum mai binișor față de 2012, care are de 7,9%. Și adevărul este că, la fel ca anul trecut, pescuitul și afacerile maritime nu sunt prezentate suficient de amănunțit în raportul curții. Curtea de conturi n-a făcut nicio observație în legătură cu raportul de activitate pe 2013, mai puțin un caz nesemnificativ în legătură cu gestionarea um, fondului Uh, european de Pescuit, situația din Polonia care a fost înlocuit de fondul pentru afaceri maritime și pescuit, FAMP. În orice caz, Digi Mare și-a făcut treaba chiar bine, uh, super bine dacă să ne gândim că 72% din creditele de plată corespundă gestiunii comune a fondurilor cu statele membre. Și mergem mai departe cu raportul Curții de Conduri pentru observațiile din partea Comisiei și vă propun mai multe uh, variante pe care le găsiți chiar în textul avizului și uh, o să vă dau și cuvântul mai întâi raportorii din umbră, dacă vor să și vrea să ia cuvântul. Vreți? Vă întreb dacă vreți să luați cuvântul. Văd că vă dă afară din casă entuziasmul. Uh, colegul nostru, Blanco Lopez, totuși vrea să ia cuvântul și îți mulțumesc, dragule. Sí, muchas gracias, presidente. Lo hago en nombre de la ponente, la sombra clara, eh, que no puede estar. Mulțumesc. Vorbesc pe numele colegului meu, raportor din umbră, care nu a putut să fie prezent la comisia, reuniunea comisiei noastre de astăzi. Oricum, este de acord cu raportorul principal pentru a sprijini promunerea comisiei și credem totuși că trebuie să facem câteva observații suplimentare. Și anume că față de exercițiile bugetare anterioare, știm că există o marjă de eroare a curții de, pe care a observat-o Curtea de Conturi și atunci trebuie neapărat să reducem această rată a erorii, mai ales la anumite rubrici. Așa cum a spus dumneavoastră, domnule Cadecă, în calitate de raportor, Rata globală pentru plățile efectuate, uh, rata de eroare globală a diminuat, dar este nevoie de eforturi suplimentare. Deci nu putem să fim mulțumiți cu această reducere. Trebuie în continuare să vedem de ce mai există această uh, rată de eroare și trebuie să cerem comisiei să ia toate măsurile cu putință pentru a continua să scadă această uh, rată a erorii. Vreau de asemenea să spun că suntem îngrijorați de datele uh, care nu sunt uh, fiabile, mai ales cele provenite din anumite state membre, pentru că datele fie nu sunt exhaustive, fie uh, nu sunt corecte. Ar trebui să punem capăt asemenea, unei asemenea situații. Vă remarc, cher coleg, le remarc de Clara, mais en tous les cas que Împărtășesc observațiile dumneavoastră. Mă rog, știu că vorbiți în numele colegei dumneavoastră. Mai sunt alte observații, Peter? Voorzitter, eh, dank u wel voor uw eh, presentatie. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezentare. Nu pot decât să fiu cu acord, de acord cu dumneavoastră. Bineînțeles că este dezamăgitor să aflăm că există o rată de eroare de aproape 7%. Este foarte mare. Dacă aș vorbi cu contabilul meu, eh, i-aș prezenta o astfel de rată, el m-ar trimite undeva departe. Deci e o nebunie până la urmă. Uh, trebuie să constatăm totodată că aici există o diferență între agricultură și domeniul uh, pescuitului, dar există și suprafețe comune. Nu cumva în grupul nostru ar trebui să ne gândim să transmitem un semnal și anume uh, să nu participăm la vot pentru că acum suntem într-o situație uh, în care uh, pescuitul poate fi dezavantajat. Și, uh, până la urmă, acest semnal l-ați transmis deja în raportul dumneavoastră, dar poate că ar trebui transmis și în altă parte, și anume să ne comportăm ca atare atunci când se votează. Mulțumesc. Y a-t-il d'autres collègues qui veulent Mai sunt alți colegi care vor să ia cuvântul? Nu mai sunt. Bine. Păi atunci o să dăm cuvântul de îndată. Mark Johnson este? Nu-i nimeni de la comisie? Nu-i nimeni? Pentru de fiecare bugetară foarte bine. Bun, atunci, referitor la observația făcută de Peter, cred că e bine să nu pierdem ocazia, pentru că totuși, haideți să, să nu ne facem că nu observăm, pentru că totuși 6,7% e cam mult și întotdeauna arată de eroare cam mare, dar în orice caz e mai bine Asta înseamnă că s-au înregistrat progrese, deci nu trebuie să ne abținem și trebuie să votăm această descărcare bugetară. Dacă nu votăm, o să ne um, complicăm singuri uh, situația. În orice caz, să transmitem un semnal Comisiei Europene pentru buna utilizare a fondurilor și mai ales uh, sunt absolut de acord cu Peter în acest caz. Deci, termenul de amendament este prevăzut pentru 6 ianuarie la prânz Așadar, vă invit, dacă vreți, să uh, puneți amendamente referitor la această descărcare bugetară. Bun. Păi așa am ajuns la punctul 10, e vorba de descărcarea privind Agenția Europeană pentru Controlul Pescuit. Îl salut pe directorul său aici de față, care tocmai ne-a spart uh, vesera, ne-a spart zestrea, deci o să-i mai luăm bani din sat ca să uh, ne dea bani înapoi pe paharul pe care l-a spart. Se mai întâmplă, se întâmplă, Avizul cu privire la descărcarea bugetară, încă o dată, repet, acest lucru s-a atribuit în cadrul reunii coordonatorilor din 16 octombrie anul trecut. Și deci îl salut, spuneam, încă o dată pe Pascal Savure, care este directorul Agenției Europene. Exercițiul anual de descărcare deci reprezintă un element foarte important ale puterii Parlamentului European și țin în acest caz să subliniez cât de important este acest exercițiu. La subiectul precedent am trecut în revistă toate elementele referitoare la descărcarea bugetară uh, cu privire la Digimare. A venit vremea să analizăm în detaliu elementele de descărcare uh, în legătură cu cheltuielile agenției care se află la Vigo, în Spania. Document disponibil. Și de aceea aș vrea să știu dacă raportul Curții de Conturi uh, referitor la această agenție, cum se prezintă raportul agenției, care este raportul referitor la contul anuale ale agenției și cum au fost aplicate recomandările de audit și care este planul multianual pentru această agenție. Aceste rapoarte conțin toate elementele financiare, bugetare, procedurale necesare și indispensabile pentru munca pe care o depunem. La modul general, uite-l că a venit, Marc, mai stai un pic. La modul general, putem consemna faptul că bugetul a agenției este gestionat la modul cât mai onest cu putință. Agenția și personalul său fac eforturi deosebite pentru ca banii contribuabili european să fie folosiți în mod eficace și subliniez aici uh, aspectul legat de control și mai spun încă o dată că obiectul esențial al politicii comune de pescuit, aceste obiective nu pot fi atinse dacă nu există o politică de control care să fie corect pusă în practică. Important acest lucru și vă reamintesc că în momentul, uh, în momentul contractării Fondului European pentru Pescuit, FEAM, Parlamentul a reușit să obțină control asupra resurselor. De aceea ține de resortul statelor membre acum să aplice regulamentele europene, să combată orice formă de pescuit ilegal și să colaboreze cât mai îndeaproape cu agenția de control în raportul său. Curtea de conturi insistă pe rolul important al agenției și declară astfel caracterul legal și periodic uh, pentru anul 2013. Bugetul pe 2013 a fost consumat în proporție de 99%. Credite de angajament 99%, creditele de plată au o rată de execuție de 84%, splendid. Și ambele cote arată, foarte ridicate, arată că uh, e bine calculat creditul de plată și orice scădere a bugetului. Au bon fonctionnement des activités conduites ține, uh, deci, de uh, modul în care este bine gestionat de către agenția acest buget. Eu mă declar ca raportor extrem de mulțumit de modul în care s-au aplicat recomandări de audit și uh, iau la cunoștință recomandările făcute de Parlament pentru exercițiul precedent. De asemenea, subliniez calitatea actului contabil și financiar și toate măsurile luate pentru transparență, bună guvernanță și, în același timp, uh, pentru a evita conflicte de interese. Invit de aceea pe domnul Pascal Savure să o țină tot așa, ca să funcționeze foarte bine activitățile de control pe care le coordonează de la Vigo, actualizarea constantă a competențelor, uh, reprezintă o garanție a eficacității împotriva acestui flagel pe care reprezintă pescuitul ilegal. Agenția este cheia de boltă a sistemului european în materie de combatere a pescuitului ilegal și, func- și funcționarea sa internă este esențială și, în concluzie, invit pe toți deputații să spună ce părere au despre acest proiect de descărcare pe anul 2013. Vă mulțumesc. No. Excusez-moi. Depuis Marc est arrivé. De atunci și până acum a ajuns uh, Marc. Dar înaintea lui Marc propun să terminăm cu descărcarea bugetară pentru această agenție. Asta ca să văd dacă aveți ceva de zis referitor la descărcarea președentă. Mă gândesc că o să avea ceva observații, de aceea o să vă dau cuvântul colegilor, dar vă rog, cu subiectul agenției, mai întâi domnul Blanco Lopez și... Uh... În, în decembrie am avut ocazia de a dezbate cu directorul Agenției de Control a Pescuitului, iar comisia a fost de părere atunci că era vorba de una, este vorba despre una dintre cele mai mici agenții, dar care are o activitate esențială pentru politica comună de pescuit, în special în legătură cu descărcările de gestiune. Și trebuie să privim la posibilitățile și responsabilitățile agenției. Conform curții de conturi, nu au existat comentarii specifice cu uh, privire la irregularități ale activității agenției. Iar uh, raportul domnului Calec include exact aceste uh, observații. Recunosc activitatea dumneavoastră, dar trebuie să fim mai ambițioși, cred eu, și trebuie să cerem uh, resurse mai multe, atât financiare cât și de personal. Activitatea agenției este esențială, dar pentru a fi mai eficienți au nevoie de mai uh, mult personal și de un buget mai generos. Numai așa agenția poate duce la capăt proiectele sale, mai ales când vine vorba despre punerea în aplicare a politicii comune de pescuit. Bugetul inițial de 9 milioane de euro alocat inițial și ridicat la 12 milioane nu este suficient. Cred că este nevoie de transparență și de exemple de bune practici în domeniul pescuitului. Deci avem nevoie de alocări uh, adaptate. Este nevoie de amendamente în acest sens. Având în vedere avizul redactat, grupul meu uh, împărtășește uh, acest, această opinie. Cred că data viitoare, când vom vizita noi cei de la Comisia de Pescuit Galicia, trebuie să vedem ce se întâmplă la fața locului. Trebuie să vedem care sunt capacitățile financiare și de personal ale uh, agenției. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Finch. Uh, Aș vrea să spun acum legat de punctul 9, uh, legat acolo de uh, creditele de angajare, ce înseamnă acolo? Birocrații practic au cheltuit banii care li s-au alocat și acum vor să cheltuie și mai mulți bani. Dar nu pentru că e nevoie de acei bani, ci pentru că li se dau acești bani. Nu le mai dați uh, banii contribuabililor. Pentru că așa ar trebui să se uh, procedeze uh, în Europa și uh, așa uh, se întâmplă la lucrători. Mulțumesc, domnule Finci. Domnul Fandalen. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut un schimb de opinii cu agenția în decembrie și uh, am adoptat o poziție critică atunci în ceea ce privește descărcarea de gestiune. Într-adevăr, agenția trebuie să intervină acolo unde apar probleme și riscuri, însă trebuie să uh, fie uh, vorba de un control mai eficient. Și acum se spune că trebuie să se pună la dispoziție mai mulți bani, cu asta nu suntem de acord. Noi nu suntem întru totul de acord cu descărcarea, se poate lucra mai eficient. Ceea ce propuneți dumneavoastră nu corespunde ideii noastre. Bun, mulțumesc domnule Van Dalen. Mai sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt, da? Werner Kuhn. Da, cred că este un raport important. Comisia competentă pe fond în relația cu Agenția pentru Pescuit. Deci uh, este important ca această comisie să uh, voteze, să prezinte un raport, de fapt, situația bugetară și la negocierile uh, pentru bugetul până în 2020, deci 2014-2020, a decurs în modul următor. S-au, uh, sau urmat să se facă economii în toate domeniile. Așa au stabilit uh, statele membre. Deci 5% a fost o cifră vehiculată, s-a făcut tabula rasa și așa era situația. Deci și agențiile trebuia să își reducă bugetele. Știam că vor fi noi eh, sarcini noi, vor apărea sarcini noi, eh, mai ales având în vedere noua politică de pescuit, mai ales în ceea ce privește activitatea agenției de control, asta este clar. Iar președintele agenției a redactat un plan bugetar cu puncte definite foarte clar, iar auditorii au verificat dacă mijloacele financiare care apar acolo foarte detaliat în acel plan au și fost uh, folosite corespunzător. Acele uh, călătorii de lucru în interes de serviciu uh, a trebuit să fie corespunzătoare, materialele tehnice, dotarea, calculatoarele, deci fie că a fost vorba de organizarea biroticii și așa mai departe, vehicule, toate aceste aspecte trebuia, trebuiau verificate. Deci mijloacele, cum au fost uh, cheltuite, 99, în proporție de 99%, uh, conform planului inițial. Și asta este o situație despre care am putea spune că e uh, în conformitate cu uh, ceea ce ne imaginăm noi putem fi de acord. Acum, dacă spunem că e nevoie de mijloace suplimentare, fiind vorba de o reformă a domeniului pescuitului, trebuie să ni se spună care va fi poziția unde se vor suplimenta mijloacele la nivel de personal, la nivel de dotare tehnică, unde s-ar interveni sau unde s-ar suplimenta mijloacele, pentru că despre asta trebuie să discutăm atunci când examinăm o astfel de propunere. Mai sunt alte observații ale colegilor? Dacă nu mai sunt, voi da cuvântul domnului Savure. Merci, monsieur le président, pour euh, avoir euh, Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că ați uh, prezentat proiectul de decizie de acordare a descărcării pentru bugetul Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pe anul 2013. În ceea ce privește onestitatea declarațiilor și a contabilității, vreau să spun că, din punctul meu de vedere, și fără a uh, anticipa în vreun fel evaluarea curții de conturi. Deci vreau să declar că aceste conturi sunt uh, oneste și toate declarațiile noastre sunt conforme realității și am ținut cont de principiul prudenței și de toate celelalte principii care se aplică pentru contabilitatea instituțiilor europene. Aceste cheltuielile au fost uh, executate în conformitate totală cu planul de lucru care a fost acceptat și validat de Consiliul de Administrație. În ceea ce privește executarea uh, angajamentelor, e adevărat că procentul este de 90%, iar în ce privește uh, plățile, în 2013 a fost de 84%, și în 2014 va fi peste 88%. Ținând cont de observațiile cursii de conturi care au fost menționate în ce privește raportarea fondurilor, aș vrea să spun că au existat uh, o decizie în noiembrie 2013 pentru mărirea salariilor uh, angajaților din agențiile europene Eh, era oricum uh, o decizie luată care decurgea dintr-o hotărâre a instanței de la Luxemburg și acest lucru explică folosirea creditelor suplimentare la sfârșitul anului 2013. Aș vrea să vă mai precizez faptul că agenția noastră se consacră 100% punerii în aplicare a politicii comune de pescuit, acordării de sprijin statelor membre și Comisiei Europene. În conformitate cu regulile transparenței față de toți cetățenii noștri, față de reprezentanții acestora, Oricum, am ținut cont de toate observațiile care au fost formulate Uh, și cu ocazia descărcării bugetare pe anul 2012 și care era valabile pentru toate agențiile, nu doar pentru a noastră. Și uh, îmi cer scuze că am spart un pahar în sala dumneavoastră. Mulțumesc, domnule director, spune președintele. Este raportul meu, deci eu cred că agenția dumneavoastră este bine gestionată, cifrele demonstrează acest lucru, 99% dintre credintele de angajamente au fost angaj- executate și pentru plăți avem o rată de 84%, deci cifre optime. Și în plus este o verigă esențială în reforma politicii comune de pescuit și noi va trebui, dragi colegi, va trebui să ne gândim la căi de uh, consolidare, de întărire a acestei agenții, pentru că, încă o dată, este o verigă esențială în acest dispozitiv de control și numai așa vom putea pune în aplicare noua politică comună de pescuit. Atât am avut de spus în concluzii. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 26 ianuarie, anul curent, la prânz. Je donne donc la parole à la Commission européenne pour donner son avis sur ce. Dau cuvântul Comisiei dacă vrea să spună ceva despre descărcarea bugetară pentru Agenția de Control. Je, Marc, j'ai bien parlé de l'agence de contrôle, je te redonnerai la Deci am vorbit despre agenția de control, Marc, dar după aceea am să-ți dau cuvântul pentru bugetul general. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să-mi cer scuze comisiei dumneavoastră. Uh, am întârziat îmi cer scuze, în ceea ce privește agenția, și cred că s-a spus uh, în trecut, Comisia este foarte mulțumită de activitatea agenției. Cred că Pascal a explicat foarte limpede care au fost uh, progresele agenției și care au fost deciziile de raționalizare ale agenției. Deci Pascal uh, întotdeauna uh, examinează procedurile și analizează uh, activitatea celor de la agenție. Ce vreau eu să subliniez este că agenția participă la procesul de economisire și mijloacele, bugetul nu a crescut în ultimii ani, ci a rămas constant. Deci, bineînțeles, da, avem o rată a inflației foarte scăzută și asta înseamnă chiar că nu, nu este vorba despre o creștere a bugetului. Curtea de conturi a dat a vorbit despre activitatea agenției ca de un exemplu de bună conduită. Deci, în ceea ce uh, privește activitatea agenției, suntem foarte mulțumiți uh, la comisie. Și um, de aceea spunem că agenția merită pe deplin această descărcare de gestiune. Îți mulțumesc, Marc. Suntem cu toții de acord asupra acestui lucru, că este o agenție care funcționează bine și este indispensabilă pentru buna funcționare a politicii comune de pescuit. Deci vă confirm faptul că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 26 ianuarie la prânz. Cum? Vas-y, ich würde nur gerne... Aș vrea doar să vă pun o întrebare, o întrebare către comisie, și anume componența Consiliului de Administrație sunt reprezentate și statele membre acolo în mod corespunzător? Este important uh, în vederea atingerii unui consens. Nu, bineînțeles, comisia, uh, comisia spune că da, administrația se pricepe foarte mult, foarte bine, dar uh, trebuie reprezentate și statele membre și asta ar fi întrebarea mea. Da, într-adevăr, în, Consiliul, în Consiliul de Administrație, toate statele membre sunt reprezentate. merci. Merci, euh, Werner, pour cette... Euh, îți mulțumesc, Werner, pentru această observație și îți mulțumesc, Marc, pentru răspunsul tău. Acum am să-i dau cuvântul lui Marc pe tema descărcării pentru bugetul general. Tu nu erai prezent încă, au fost formulate remarce pertinente din partea colegului nostru, mai ales Peter, din partea colegului Peter, um, în ce privește rata de eroare, care e adevărat uh, a scăzut de la 7,89% 89% a ajuns la 6%, dar în continuare este o rată de eroare prea mare. Da, deci fac o sinteză a ceea ce ați spus, stimați colegi, pentru Marc, deci despre bugetul general. Ai cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, 6,4% este o rată foarte mare în ceea ce privește cheltuielile uh, nereglementate care nu sunt în regulă. Deci, practic, este o problemă și uh, Comisia este de acord cu acest punct de vedere. Există o limită de 2%. Uh, erorile sub 2% pot, uh, nu, nu, pot fi lăsate deoparte. Deci, Uh, există însă uh, domenii neacoperite de această statistică. Cred că la ultima noastră ședință se poate să fi menționat un lucru, uh, o mare parte dintre tranzacții au fost legate de dezvoltarea rurală. Și toate celelalte capitole, inclusiv Ehm, mediul și sănătatea și așa mai departe, acolo au existat doar 16-17 tranzacții care au intrat în statistică. Dar sunt uh, alte explicații. Deci trebuie să ne raportăm la cele spuse de Curtea de Conturi. Deci acolo se spune că unele dintre tranzacțiile, că la tranzacțiile non-agricole uh, Uh, nu uh, uh, există erori. Deci acolo s-a constatat acest lucru. Asta înseamnă că nu înseamnă că nu am avut cheltuieli non-eligibile. Am avut. Însă este o, un aviz foarte echilibrat și se spune aici că, um, că lucrul este că acea acuzație este valabilă pentru o serie de state membre. Deci, Uh, acolo se depune o activitate urmărindu-se uh, raportul curții de conturi. Și acolo uh, noi ne punem întrebarea, dacă suntem de acord cu ce spune Curtea de Conturi, atunci trebuie să procedăm ca atare. În șase state membre s-a depășit rata de 2% și s-a spus că nu ne putem vizui pe activitatea Curții de Conturi și în alte cazuri uh, s-a spus că nu s-au obținut informațiile de la Curtea de Conturi. Ce am făcut noi? Am acumulat toate ratele din toate statele membre și în momentul în care se acumulează, acumulează acele rate în diferite statele membre, asta înseamnă că uh, rata noastră pentru fondul pentru pescuit european pentru 2014 s-a situat sub nivelul scontat. Deci am avut o rată globală pe care am luat-o în considerare, peste 6%. Dar, de fapt, rata pe care credem noi că trebuie să o luăm în considerare este sub 2%. Pentru că s-a acumulat, s-au acumulat mai multe rate. Deci, Comisia consideră că ceea ce facem noi că atunci când descoperim probleme în statele membre, în programe operaționale și rate eh, de eroare materiale, atunci trebuie să stabilim un plan de acțiune. Și uh, o parte din acel plan uh, este să extragem cheltuielile noi eligibile. Deci în acel program întrerupem plățile, înghețăm și luăm alte măsuri în mod continuu. Deci avem șase state membre unde s-au identificat probleme, iar în acele state acelor state membre, cinci dintre ele uh, au luat măsurile pe care le-am cerut. Iar în cea de-a șasea țară lucrurile s-au complicat, nu s-au uh, încheiat încă procedurile pe care le-am cerut. Deci avem senzația că avem sub control situația. Trebuie să uh, cheltuim chipzuit banii contribuabilor și urmărim mereu unde apar aceste erori. Ceea ce am spus noi din punct de vedere al Comisiei, este un raport uh, echilibrat. Uh, nu o spun din complezență pentru management, dar uh, spun totodată că luăm lucrurile foarte în serios. Îți mulțumesc, Marc, pentru aceste precizări. Întotdeauna ele ne sunt prețioase. Știm cum se treaba cu descarcările și știm și ce se întâmplă și cu FEDER-ul și cu FADR-ul. Eu am fost membru la Comisia Regii în legislatura trecută și aveam acolo o marjă a erorii de până la 12%. Și uh, la pescuit riscă să fie și mai mult de atât uneori. Deci, uh, oricum, întotdeauna ne pasă de buna folosire a fondurilor în domeniul pescuitului. Avem o problemă, spune președintele, o problemă care uneori poate să apară. Suntem puțin în avans pentru că aveam, o aveam pe colega noastră care era foarte grăbită. Gabriel ne-a prezentat foarte bine raportul său, deci acum avem ceva timp la dispoziție. La ora actuală ar fi trebuit să trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, pentru că știți că a avut loc o mică modificare, v-am spus la începutul întâlnirii, dar văd, a, vedeți, vedeți, gând la gând cu bucurie, când ai nevoie de Cezar, el sosește, triumfător, binevenit Cezar, Cezar, Tocmai la tine ne gândeam. Bon, je vais lui laisser le temps de s'installer quand même. Avec sa... Îl las să ia loc, el și colega lui, Valerii. Ah oui, ah oui c'est à huis clos, ça. Mm. E cu ușile închise, spune președintele. Ușile închise, deci... De rien, de rien.